această cale a Serbiei către reforme, către continuarea reformelor, către progrese mai rapide pentru uh, negocierile de aderare. Mulțumesc foarte mult! Am primit un proiect de rezoluție și aș dori să am, încheiem această dezbatere și să trecem la următoarea este vorba declarația Consiliului și Comisiei pentru Kosovo, iar acum am să dau cuvântul domnului ministru Nicolai Vamen în numele Consiliului. Aveți cuvântul, domnule ministru. Members... Domnule președinte, stimați deputați, domnule comisar, doamnă raportor Ulrike Lunacek. În ceea ce privește Kosovo, Kosovo-ul, pot să vă spun că sunt uh, optimist uh, în ceea ce privește situația acestuia, pentru că de la raportul de țară din 2011 s-au făcut progrese foarte mari. Concluziile Consiliului din 28 februarie anul acesta au reflectat uh, eforturile considerabile făcute atât de sârb cât și de kosovari în ceea ce privește dialogul dintre Belgrad și Priștina. De asemenea, Consiliul în decembrie anul trecut a salutat angajamentele Kosovoului pentru agenda europeană, incluzând uh, aici și eforturile sale susținute în domeniul liberalizării vizelor, a sistemului, uh, a justiției în general, sistemului judiciar și a altor sisteme și altor domenii importante. De asemenea, Consiliul a salutat uh, integrarea um, părții de sud a Kosovoului în procesul acesta și a subliniat însă o progrese mai limitate în anumite domenii în ceea ce din cauza unui an electoral foarte aglomerat. Aceste puncte slabe care au fost identificate trebuie după aceea să fie îmbunătățite. Ele se referă mai ales la procesul electoral. Kosovoul trebuie să-și îmbunătățească și sistemul bugetar în colaborare strânsă cu femeiul. Consiliul a notat și necesitatea unor eforturi susținute din partea autorității pentru îmbunătățirea reformei administrației publice și pentru consolidarea reformei statului de drept. A fost nevoie de asemenea de dovezi pentru a demonstra că și corupția și crima organizată sunt uh, probleme care se abordează concret și că se protejează în același timp și libertatea de exprimare. Consiliul a invitat Kosovoului, Kosovoul să lanseze o agendă pe termen lung pentru Kosovoul de Nord. Pe lângă aceste cerințe din partea Consiliului, acesta din urmă a subliniat importanța crucială a dialogului Priștina-Belgrad, pe care îl susține Uniunea Europeană, ca fiind un proces de asemenea important pentru uh, Serbia cât și pentru Kosovo. Și Consiliul a cerut ambelor părți să se angajeze constructiv în dialog. E vorba de libertatea persoanelor, de, liber, de liberalizarea vămilor și de implementarea sistemului integrat IBM pentru trecerea frontierei. Toate aceste puncte au fost menționate ca fiind importante atât pentru Belgrad cât și pentru Priștina. S-au făcut progrese considerabile și s-a dat dovadă de curaj politic în cele două capitale. Acesta este un fapt pozitiv care ne arată că procesul de extindere are o putere în sine și că aduce cu sine reforme. La fel de important este să notăm că Uniunea Europeană a răspuns la aceste eforturi. Dialogul pe tema vizelor a fost lansat în ianuarie 2012 și pe lângă aceasta, Comisia dorește să lanseze un dialog structural pe tema statului de drept și un studiu de fezabilitate pentru un acord de stabilitate și asociere între Uniunea Europeană și Kosovo. Toate acestea sunt uh, aspecte care pot încuraja Kosovoul să meargă mai departe în această direcție. Stimate domnule președinte, domnule președinte, domnule comisar, Uniunea Europeană dorește ca acordul între Belgrad și Priștina să poată să fie implementat și să aducă și uh, kosovarilor și sârbilor un pas, un, o plus valoare pe drumul spre Uniunea Europeană. Uh, în ceea ce privește leadership-ul din Kosovo, acesta nu trebuie să rămână numai pe agenda internă, pentru că Uniunea Europeană este gata să aducă sprijin și în acest domeniu. Este nevoie de un sistem mai uh, puternic care să poată fi susținut de la Bruxelles și, bineînțeles, și de către șefii de delegație UE uh, la, în Kosovo. Mulțumesc, domnule președinte, pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele, domnule ministru, și acum vreau să-i dau cuvântul comisiei reprezentată de comisarul Füle. Aveți cuvântul, domnule Füle. Domnule președinte, stimați uh, uh, eurodeputați, domnule ministru, mă bucur pentru această invitație de la parte la discuția dumneavoastră cu privire la Kosovo. De asemenea, sunt recunoscător pentru sprijinul arătat muncii comisiei în ceea ce privește Kosovo, așa cum uh, s-a confirmat prin raportul pe care îl dezbatem astăzi. Și sunt foarte recunoscător pentru munca munca excelentă a raportoarei dumneavoastră, doamna Cec, atunci când a venit vorba de pregătirea acestui raport foarte bine echilibrat și pentru asigurarea unui sprijin vas pentru acest raport. Tocmai m-am întors din Kosovo, marți, am avut plăcerea de a asista la prima reuniune a Consiliului pentru integrare europeană din Kosovo. Consiliul a fost fondat de președintele Kosovo, Yahya pentru a stabili un forum de discuție și orientare pe drumul uh, Kosovo spre Europa. În în discursul meu uh, în cadrul Consiliului pentru uh, Integrare Europeană am subliniat faptul că era esențial ca Consiliul să reflecte și să fie susținut de către toate părțile spectrului politic din Kosovo. Consiliul trebuie să construiască un uh, consens cât se poate de vast și de inclusiv în societatea uh, din Kosovo. Trebuie să se susțină o implicare a tuturor uh, forțelor politice și a tuturor comunităților din Kosovo pentru ca Kosovo să poată face reformele solicitate pentru a putea să se îndrepte spre Europa. Integrarea europeană solicită sprijinul și angajamentul societății din Kosovo în întregimea sa. Prin natura sa, integrarea europeană este și trebuie să fie inclusivă. Stimați eurodeputați, ce putem noi face pentru a susține Kosovo pe drumul spre integrarea europeană? Consiliul pentru Afaceri Generale de pe 28 februarie a confirmat intenția Comisiei de a lansa un studiu de fezabilitate pentru un acord de stabilizare și uh, asociere cu Kosovo. Asta marchează, practic, începutul unei noi etape uh, în relațiile dintre Uniunea Europeană și Kosovo. Uh, susținerea uh, Consiliului, practic, ancorează Kosovo ferm în cadrul politic al Uniunii Europene pentru Balcanii Occidentali. Marchează un pas important înspre stabilirea unor relații contractuale cu Kosovo. Obiectivul studiului de fezabilitate este să ofere o analiză cuprinzătoare și uh, detaliată a disponibilității Kosovo de a negocia și eventual de a implementa un uh, acord de stabilizare și asociere care să formeze baza uh, juridică pentru relațiile uh, Uniunii Europene cu această uh, țară uh, și cu Balcanii de Vest. Va reprezenta un, o piatră de temelie pentru statutul de membru. Studiul se va axa pe aspectele juridice, economice și politice ale disponibilității Kosovo de a semna un astfel de acord. Vizita mea în Kosovo a însemnat începutul acestei activități. Lansarea studiului de fezabilitate a fost un alt element uh, cheie uh, în, în uh, agenda deja ambițioasă a Uniunii Europene pentru Kosovo și aș dori să menționez doar câteva elementele acestei agende. Mai întâi sper că vom putea să emitem o foaie de parcurs pentru liberalizarea vizelor pentru uh, Kosovo uh, mai târziu în această primăvară. Apoi uh, vom înainta în curând o propunere legată de un acord de cadru care să permită Kosovo să ia parte la programele Uniunii Europene. În al treilea rând, pe 30 mai, eu voi lansa dialogul structurat cu privire la statul de drept. Apoi, în al patrulea rând, vom susține solicitarea Kosovo de a deveni membru a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, odată ce Kosovo uh, decide să-și înainteze această solicitare. Și în al cincilea rând, suntem gata să susținem o agendă inclusivă și uh, pe termen lung uh, pentru nordul Kosovo. Dați-mi voie să conchid reafirmând angajamentul Uniunii Europene pentru Kosovo. Ultimele săptămâni au demonstrat faptul că acestea nu sunt doar cuvinte goale, ci că sunt susținute de acțiuni concrete. Comisia este complet angajată în relația cu Kosovo. 2012 ar trebui să reprezinte un an al oportunităților și am încredere că pot conta pe sprijinul Parlamentului pentru a transforma această oportunitate în realitate. Vă mulțumesc foarte mult! Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum, în numele verzilor, Doamna Ulrike Lunacek, în numele grupului Verzilor, aveți cuvânt. Thank you, President. Also to you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Raportul meu de anul acesta trimite un semnal puternic uh, kosovarilor că viitorul uh, acestei țări independente este în Uniunea Europeană activitatea Uniunii Europene în ultimele câteva luni, în ultimii ani, pașii în relație cu Kosovo lansarea dialogului pentru viză și foaia de parcurs pe care a confirmat-o comisarul Füle arată că elementele pozitive ale dialogului dintre Belgrad și Priștina au dus la rezultate pozitive și trebuie să continue după alegerile din Serbia. Care sunt rezultatele? Cooperare, cooperare regională, Kosovo poate să participe uh, ca uh, stat în organizațiile internaționale, acordul privind gestiunea frontierelor, care pentru prima dată reprezintă un acord bilateral între cele două țări. Fac apel la Serbia să semneze acest acord așa cum a promis. Și bineînțeles, domnule comisar File, cu vizita de dumneavoastră de ieri, ați lansat studiul de fezabilitate, care este un pas important pentru uh, acordul de stabilizare și asociere de asemenea, mă gândesc la statele membre ale Uniunii Europene, cele cinci state care n-au recunoscut Kosovo și fac apel la ele să le recunoască, pentru că astfel eforturile Uniunii Europene vor fi și mai eficiente. Cu toate acestea sunt provocări în continuare în Kosovo. Lupta împotriva corupției, crimei organizate, o economie durabilă, astfel încât oamenii să considere că Uh, trebuie să locuiască în propria lor țară. Reforma uh, electorală, reforma uh, constituțională, aducerea în fața legii a tuturor celor care au fraudat alegerile anterioare, libertatea presei și așa mai departe. Guvernul din Priștina trebuie să discute cu sârbii din nord, iar sârbii din nord uh, să discute în privința autonomiei, iar Serbia trebuie să se abțină de la alegeri locale în nord, ceea ce ar fi împotriva dreptului internațional și nici măcar nu ar fi aliniat la rezoluția 1244. Sper că raportul meu se va bucura de susținerea dumneavoastră, inclusiv amendamentele, pentru că primul vot în AFET a avut loc acum două luni și între timp s-au întâmplat foarte multe lucruri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Iar acum, două minute, domnul Posel pentru PPE. Domnule președinte, anul acesta se împlinesc 100 de ani de la războiul din Kosovo, de la primul război din Kosovo. Ceea ce s-a întâmplat acolo se regăsește în arhive și eh, din partea domnului Leo Freundlich, din partea socialdemocraților austrieci, care a documentat aceste evenimente. S-a încercat uh, apoi uh, un genocid în timpul regimului Milosevic, iar de câțiva ani kosovarii au șansa de a construi un stat democratic. Au mari probleme la construirea acestuia, dar au reușit să facă progrese foarte mari. Pentru a recunoaște acest lucru, sarcina noastră astăzi este să îi susținem mai departe pe acest drum. Trebuie să spun foarte clar, sunt pentru aderarea Serbiei la Uniunea Europeană. În duminica trecută am fost în Serbia în acest scop, dar cred că este nevoie și de dreptate față de Kosovo. Serbia are statut de candidat și Kosovoul dintre cele cinci state este unul care nu este recunoscut de către cinci state în Uniunea Europeană ca stat. În Kosovo se garantează drepturile minorităților, se rezervă mandate în Parlament chiar pentru um, minorități pe baza planului Ahtisari și pe baza Constituției uh, Kosovoului. După alegerile din Serbia s-ar putea ca nici măcar albanezii să poată să aibă vreun deputat în Parlamentul uh, sârb. Serbia au în Kosovo un vicepremier și uh, un vicepreședinte al Parlamentului. Iată deci care este situația. Sunt de părere ca să folosim aceleași, aceleași standarde și trebuie să oferim aceleași condiții pentru toată lumea pe cale către Uniunea Europeană. Există nouă acorduri între Belgrad și Priștina. Între cele nouă, cele mai importante însă nu sunt încă semnate și două sunt uh, implementate doar pe jumătate. Vrem să vedem fapte și nu numai promisiuni și cuvinte. Vrem ca faptele să se vadă înainte de alegere din Serbia și nu după aceea pentru ca să se retragă toate promisiunile. Ne dorim de asemenea să nu existe o împărțire a Kosovoului. Nu vrem o discuție despre statutul acestuia, vrem o dezvoltare europeană a unei democrații tinere europene. Mulțumesc, președintele, mulțumesc, domnule Posselt. Și acum, în numele socialiștilor și democraților, are cuvântul domnul Panțeri. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Lunacek a făcut uh, o muncă extraordinară cred că consolidarea democratică în Kosovo reprezintă un aspect foarte important, într-adevăr. Obiectivul nostru acum ar trebui să încurajăm, încurajăm autoritățile și guvernul uh, din uh, Priștina, de asemenea și forțe politice din Parlament, să continue pe uh, drumul reformelor democratice și astfel să modernizeze țara, deschizând o nouă etapă în viața juridică, civilă și socială a Kosovo. Însă mai sunt probleme care trebuie rezolvate. Consiliul a amintit aceste probleme. Oricum, trebuie luate hotărâri aici uh, într-o manieră foarte uh, practică. E adevărat uh, însă că lucrurile se schimbă. A trebuit să salutăm uh, acordul istoric la care s-a ajuns între Belgrad și Priștina în ceea ce privește cooperarea regională de tip inclusiv care permite Kosovo să fie uh, reprezentat în foruri regionale. Asta va ajuta Balcanii Occidentali să devină o zonă mai uh, stabilă. Însă, evident, uh, fenomenul este important și pentru Uniunea Europeană. Domnul comisar Fule ne-a amintit că este foarte bine că Comisia a lansat un studiu de fezabilitate pentru un acord de stabilizare și asociere între Uniunea Europeană și Kosovo. Avem nevoie acum să continuăm pe acest drum. Trebuie să ajutăm uh, la îmbunătățirea relațiilor dintre Serbia și Kosovo, nu doar pentru că aceste state ar putea deveni mai apropiate de Uniunea Europeană, ci și pentru că așa le-am putea ajuta să își depășească reticența uh, față de, uh, una față de cealaltă, dar așa am ajutat și alte state să-și depășească reticența pe care o au deocamdată față de Kosovo. Până la urmă, ține de autoritățile kosovare să se ocupe de modernizarea de care uh, vorbeam mai devreme pentru a-și atinge aceste obiective. Mulțumesc. Mulțumim în numele uh, ALDE. Uh, domnul Cacin are cuvântul. Două minute, domnule. Cer. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, domnule comisar, stimați colegi, aș vrea să o felicit pe doamna Lunacek pentru un raport foarte bun și echilibrat. În cele din urmă, kosovarii au primit vești bune de la Bruxelles Studiul de fizabilitate a început ca și activitatea privind liberalizarea vizelor. Trebuie să ne asigurăm că aceste procese dau rezultate în viitorul apropiat. Kosovo este ultima țară din regiune a căror cetățeni au nevoie de vize ca să călătorească în zona Schengen. Trebuie să facem ce ne revine nouă pentru a pune capăt acestei situații cât mai curând cu putință. Kosovo a început un dialog cu Serbia de bună credință și trebuie să salutăm această abordare constructivă. Dialogul cu Belgrad este în, în interesul Kosovo, al cetățenilor și economiei. Ambele părți trebuie să continue dialogul și să pună în aplicare toate uh, acordurile. Kosovo are nevoie însă de dialog între comunitatea sârbă din nord și sârbii etnici care locuiesc la sud de râul Ibar. Cultura sârbă este foarte prezentă în Kosovo. Discrepanța dintre aceste două zone ale comunității sârbe slăbește și face mai grea viața etnicilor sârbi Priștina trebuie de asemenea să întindă o mână de bună credință către comunitatea sârbă din nord și să încurajeze să se integreze într-un Kosovo mai larg. Belgrad trebuie să se debaraseze de ideile că partea din nord va rămâne dominată de Serbia de facto. Va fi greu atâta vreme cât anumite state membre nu își modifică poziția în ceea ce privește independența Kosovo. Este aceasta ne revine nouă dacă dorim stabilitate în regiune și coerență în politica externă. Dar ce este foarte important pentru viitorul Kosovo este faptul că Priștina trebuie să se angajeze într-un dialog cu sine. Corupția sistemică și crima organizată sunt o plagă a economiei din Kosovo și pentru statul de drept. Trebuie făcute foarte mult în uh, acest uh, sens. Rezultatele concrete vor face posibil ca uh, Serbia să poată semna acordul de stabilizare și asociere. Voința politică este foarte importantă din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și acum, în numele Stângii Unite, un minut, Domnul Angurakis, aveți un minut. Το ψήφισμα προωθεί την imperialιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής... Mulțumesc. Această rezoluție promovează politica imperialistă a Uniunii Europene și ambițiile de monopol ale Uniunii Europene în Balcani. În această perioadă de criză capitalistă și de luptă imperialistă pentru diversele sfere de influență. Această rezoluție susține poziția de restructurare capitalistă, de jaf al resurselor din Kosovo și de creșterea șomajului și a sărăciei. Aceasta este o provocare față de cetățenii din Kosovoul de Nord, care sunt împotriva forțelor de ocupare din partea NATO și Statele Unite, Statelor Unite se încearcă perenizarea prezențelor, prezenței forțelor militare a EULEX și CAFOR și a Statelor Unite și se încearcă recunoașterea unui protectorat uh, al NATO, care este de fapt uh, un șantaj împotriva poporului sârb care trebuie să recunoască o divizare a teritoriului său pentru a adera la Uniunea Europeană. Aceasta este, de fapt, deschiderea cutiei Pandorei, posibilitatea de a folosi argumente naționaliste pentru a șantaja și, de fapt, acesta este un pericol uh, de uh, explozie în acea regiune. Noi suntem, deci, pentru pacea dintre popoare, aceasta nu se poate construi, însă decât pe ruinele Uniunii Europene. Mulțumesc! Iar acum, spune președintele din partea EFD, domnul Provera. Dziękuję, președinte. Il Kosovo e un paese con gran... Mulțumesc, domnule președinte. Kosovo este o țară cu probleme structurale majore. Raportul nostru sublinează aceste lucruri. Vorbim despre corupție răspândită și despre un sistem uh, juridic care nu respectă standardele unui stat uh, uh, democratic. Sistemul administrației publice este ineficient, nu există libertate a presei, nu există suficientă protecție a minorităților. Și aici mă refer și la minoritățile religioase. De asemenea, mediul a fost uh, puternic uh, neglijat. Infracțiunile uh, prosperă, există trafic de persoane, de arme, de droguri și toate aceste probleme au fost relevate în investigații internaționale. În 2010, Consiliul Europei a vorbit de faptul că până și premierul era implicat în activități infracționale. Practic, uh, toate acestea ne demonstrează că Kosovo este foarte, foarte departe de orice fel uh, de uh, șansă de a adera la Uniunea Europeană. Însă, evident, trebuie să asistăm Kosovo pe drumul său spre democrație. Vă mulțumesc. domn președinte, vă mulțumim. Acum, în numele În nume propriu. Domnule Provera, aveți o întrebare din partea domnului Posel. O acceptați? Uh, Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cartonaș albastru. Vreau să-l întreb pe domnul Provera dacă știe că domnul Marti din, um, de la Consiliul Europei și reprezentanții AFET nu au găsit nici o dovadă pentru acuzele dumnealui de trafic de organe. Trebuie să facem uh, cercetări în acest sens, dar vreau să știu dacă are vreo dovadă concretă. De unde știe acest lucru? Mulțumim. Aveți cuvântul să răspundeți. Știu că acuzațiile Consiliului Europei că îl menționează pe uh, președinte de 27 de uh, ori. Aceste informații au fost preluate și de către uh, BBC. Nu eu reprezint legea și nu eu trebuie să mă ocup de investigații pentru a vedea cine este uh, vinovat de toate aceste uh, acuzații. Sunt alte autorități care trebuie să facă acest lucru, dar noi măcar putem să reflectăm la toate aceste informații. Vă mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim. Acum urmează vorbitorii nume propriu și primul este domnul Cristof Lisek. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun cu mândrie, să-i spun, domnule președinte, domnului comisar cu care sunt prieten de mult. Doamnelor și domnilor, raportul raportoarei noastre este un raport bun, echilibrat, care merită să fie susținut. Raportul acesta dovedește o mare, un mare angajament și o bună cunoaștere a raportoarei noastre apropo de ce se întâmplă în Kosovo. Kosovo nu este o chestiune ușoară, este o, un subiect foarte greu și va fi o provocare grea pentru Uniunea Europeană și pentru comunitatea internațională. Nu suntem siguri pe care interesează această regiune și nu suntem siguri pe care interesează să reformeze această țară. Vreau să spun că salut raportul care spune că în Kosovo s-au făcut foarte multe pe calea spre reorganizare, pe calea spre dezvoltare, pe calea de a începe, de a iniția un sistem judiciar și instituțiile care sunt necesare pentru un stat. Vreau să vă atrag atenția asupra unei probleme concrete și anume ce se întâmplă în Kosovo, și succesul uh, acestei regiuni va fi un exemplu pentru alte țări. Se va dovedi că politicile Uniunii Europene sunt eficiente. Va fi foarte bine pentru toate țările din această zonă. Mulțumesc foarte mult! Doamna Maria Muniz de Urchiz are acum cuvântul un minut. Mulțumesc! Uh, din partea grupului socialist, noi avem o poziție constructivă, dar diferențiată față de independența Kosovo. Lucrul acesta s-a văzut uh, uh, pentru că discutăm despre progrese și, bineînțeles, lucrul acesta a fost și în beneficiul Serbiei și în beneficiul întregii regiuni. Dacă Uniunea Europeană în întregime s-ar fi pus de o parte sau de alta, nu s-ar fi ajuns la rezultatele care au fost menționate aici care sunt rezultatul dialogului bilateral al dialogului Uniunii Europene cu ambele părți. De aceea nu considerăm că este adecvat ce se spune în raport, uh, apelul lansat statelor membre care nu au recunoscut Kosovo să le recunoască. Nu considerăm că sunt menționate că sunt adecvate menționările acelea care ar însemna că suntem de partea Kosovo. Ar trebui să ne gândim mai ales la problemele din Kosovo, la crima organizată, corupție, situația economică sau construcția instituțională și nu pe dezbaterea privind recunoașterea sau nerecunoașterea Kosovo. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Domnul Cucan are acum cuvântul, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor pentru activitatea sa. Kosovoul este confruntat cu o eră de oportunități și provocări și aș saluta faptul că susținem Kosovoul în agenda Comisiei și Consiliului pentru Kosovo în acest an. Studiile de fezabilitate au arătat că liberalizarea vizei și dialogul prin programele europene sunt uh, pași concreți și ambițioși pași care trebuie să fie făcuți, însă concret, uh, din partea Kosovoului acum. Uniunea Europeană trebuie să investească în această agendă pentru ca să fie credibilă. Și noi trebuie să așteptăm rezultate concrete și tangibile din partea autorităților din Kosovo. Mă refer aici la reforma justiției, la reforma administrației publice, dar mai ales la îmbunătățirea funcționării statului de drept, combaterea corupției și a crimei organizate. Aș dori să încurajez Kosovoul să continue dialogul său cu Serbia pentru a putea aduce rezultate concrete pentru poporul kosovar și pentru a normaliza relațiile dintre Kosovo și Serbia. Eu cred și că reprezentanții cetățenilor în adunarea Kosovoului, așa cum suntem și noi reprezentanți ai poporului în Parlamentul European, ar trebui să fie informați în mod periodic despre procesul acesta și despre rezultatele sale. În final, Kosovoul, într-adevăr, are multe de făcut, dar aceasta va îmbunătăți viața cetățenilor din Kosovo, îi va aduce mai aproape de Uniunea Europeană și, în final, va îmbunătăți și funcționarea Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, domnului Cucan, iar acum, pentru un minut, îi dau dau cuvântul domnului Fajon. Comisia, Svet, colegiții Lunaccovi bi se zahvalila za njeno delo in podporo... Doamnei Fajon, îmi pare rău. Așadar, mulțumesc doamnei raportor pentru susținerea acestui dosar care este extrem de important pentru că Kosovoul riscă să se izoleze în acea regiune. Cetățenii Kosovoului nu văd încă luminița de la capătul tunelului. Va fi foarte important, mai ales pentru cetățenii tineri din Kosovo, să profite de liberalizarea vizelor. Trebuie să acționăm foarte repede în acest domeniu și avem multe de făcut. De asemenea, și dialogul cu Serbia trebuie să fie îmbunătățit în folosirea tuturor pârghilor la nivel regional care există. Numai o recunoaștere totală a Kosovoului ar putea normaliza situația acestei țări. Sunt uh, bucuroasă că și Comisia dorește pregătirea unui studiu amplu, pentru că tinerii au nevoie de locuri de muncă în Kosovo, trebuie să ne implicăm pentru ca să se combată corupția, să se combată crima organizată și nu numai în Balcanii de Vest, ci peste tot. Trebuie însă să fim sincer cu toată lumea. Mulțumesc. Iar acum, uh, ultimul din această rundă are cuvântul domnul Fleckenstein. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Dialogul uh, Belgrad-Priștina este un prim succes aici, la Bruxelles, și nu numai aici. Pentru aceasta este nevoie de curaj. Curaj din partea premierului Tagici și din partea președintelui Tadici ar trebui deci să recunoaștem acest curaj pentru că acesta a fost primul pas care era considerat premiza pentru o evoluție pozitivă. Acum însă mingea este la noi în teren. Trebuie să arătăm oamenilor din uh, Kosovo că am fost sinceri și serioși atunci când am promis aceste lucruri și doamna comisar Malmström și în angajamentele sale pentru liberalizarea vizelor și eforturile dumneavoastră, domnule Füle, trebuie să fie respectate de către noi și trebuie să vă susținem în uh, semnarea unui acord de asociere și stabilizare. Trebuie să contați pe solidaritatea noastră și pe dorința noastră în momentul în care începeți lucrările în acest sens. Însă trebuie spus și alt lucru și anume un lucru care era valabil și pe în trecut și va fi valabil și pe viitor. Ambele părți trebuie să știe că nu se poate să se apropie decât în paralel, în același timp, de Uniunea Europeană. Niciunul nu va reușa, din, reuși dând în cap celuilalt să se apropie mai tare de Uniunea Europeană. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Fleckenstein. Și acum avem uh, intervențiile catch the eye, intervențiile spontane. Mai întâi, domnul Silvestri, un minut, vă rog. Președinte, anche eu... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să îi mulțumesc doamnei Lunacek și să îmi exprim uh, mulțumirea pentru munca depusă de dânsa. Ne confruntăm cu foarte multe provocări, însă de asemenea cu multe posibilități pentru Kosovo. Și cred uh, că agenda pe care a înaintat-o Consiliul și care a fost explicată astăzi uh, merge în direcția cea bună. Există optimism în legătură cu progresele pe care le-a făcut uh, Kosovo în ultimii ani, la fel și în legătură cu eforturile sale. Haideți să ne gândim puțin în care era situația acestei țări acum 10 sau 15 ani pentru a putea să apreciem uh, realmente efortul și progresul pe care l-a făcut această țară. Ar trebui să încurajăm efortul de la Priștina însă, de asemenea și toate forțele politice și democratice pentru a uh, continua pe acest drum al reformei, pentru a promova um, agenda Uniunii Europene, care vizează uh, sistemul juridic, comerțul, și așa mai departe. Și a trebuit să facem asta pentru două motive. Să îmbunătățim nivelul democrației din Kosovo și să îmbunătățim uh, viața uh, kosovarilor uh, pentru a putea duce până la urmă Kosovo în Uniunea Europeană. O tânără democrație a trebuit să fie susținută în această țară de către Uniunea Europeană. Mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Ramon Tremosa Ibalces. Aveți cuvântul. Mulțumesc, señor președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, Partidul Liberal Catalan pe care îl reprezint aici susține din plin procesul de aderare a Kosovo la Uniunea Europeană. Vreau să vă reamintesc că discutăm aici, sigur că, dar fiecare stat, sunt cinci state care n-au recunoscut Kosovo ca stat independent. Iar una dintre, unul dintre state este Spania. Vreau să reamintesc tuturor instituțiilor europene că trebuie să mențină presiunea asupra regatului Spaniei pentru ca aceasta să accepte independența Kosovo. Nu putem accepta acest deficit democratic insuportabil în rândul membrilor Uniunii Europene. Mă felicit de asemenea pentru Montenegro, care se îndreaptă către Uniunea Europeană după 2006 Uniunea Europeană a dat mereu dovadă de respect față de libertate și democrație. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este doamna Ines Cristina Zuber. Aveți cuvânt. Obrigada, Sr. Presidente. Sempre o referimos e a realidade demonstra. A declaração unilateral de independência da província sérvia. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit de multe ori Kosovoul s-a declarat unilateral independent și bineînțeles că acest lucru trebuie acuzat. Chiar și granițele au fost stabilite arbitrar. Aceasta nu s-a făcut decât în încălcarea cartei ONU, un pas ilegal din partea Kosovoului și o încălcare a dreptului internațional. Este vorba de o construcție artificială a acestui stat, care este recunoscut de destul de multe state din Europa dar Statele Unite ale Americii au contribuit și ele la această decizie și Uniunea Europeană a trimis uh, forțe armate în această regiune. Această declarație unilaterală de independență a Kosovoului a creat o situație de facto și a dus la o situație care, din punct de vedere economic, este inacceptabilă într-o regiune care este atât de importantă pentru Europa. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Pașca. Domnule președinte, stimate domnule comisar, domnule ministru, Respect decizia Consiliului din 2003 care le-a promis uh, statelor din Balcani uh, o aderare posibilă la Uniunea Europeană. Această promisiune care s-a făcut uh, față de guvernul Taci mi se pare mai degrabă o încălcare a principiului dreptății și umanității pe care le susține principiile acestea Uniunea Europeană. Raportul adunării parlamentare a Consiliului Europei arată că există mm, foarte multe crime făcute de grupa de mm, gruparea din Trenița au existat chiar omoruri de care se vorbește și uh, ca, pentru care avem dovezi, care arată că, de fapt, uh, misiunea de a îmbunătăți statul de drept în această regiune a Uniunii Europene, a, de către Uniunea Europeană, nu a putut fi considerată un succes, ci mai degrabă a eșuat. Crimele um, armatei eliberatoare sunt de asemenea cunoscute și eu cred că mai întâi ar trebui să analizăm aceste alegații ale Consiliului Europei, iar apoi putem să intrăm într-un dialog cu guvernul. Acest regim este acuzat de crime în continuare și cred că de aceea trebuie să nu uităm acest lucru. Mulțumesc, spune președintele, următorul vorbitor, Augustin Diaz de Mera. Domnule președinte, sunt solidar cu Kosovo și am fost mereu în perioada Milosevic erau uh, tabere de refugiați uh, la Stankovi și așa mai departe. Și în orașul meu au venit foarte mulți membre din UCK în ideea solidarității, dar astăzi sunt uh, probleme de corupție în Kosovo, controlul mediilor de comunicare socială, delinvență organizată, crimă organizată. Administrația trebuie îmbunătățită. Astăzi Kosovo, după părerea mea, nu îndeplinește niciuna din condițiile necesare nici pentru a fi uh, membru a Uniunii Europene, nici pentru a fi stat independent. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Domnul Ceaba are acum cuvântul, aveți cuvântul. Míg a 90-es évek... Mulțumesc. În anii 90, când am vorbit despre autonomie pentru albanezii din Kosovo și atunci când am ascultat solicitările lor, Kosovo a fost recunoscut ca stat independent de majoritatea statelor membre, însă acest drum nu a fost unul lin. A curs foarte mult sânge și a fost nevoie de decenii pentru a se ajunge la acest statut. Atunci când uh, regiunii Kosovo nu i s-a acordat autonomie de către sârbi, probabil că uh, nici măcar ei nu s-au gândit că acesta ar fi primul pas spre o independență uh, reală. Apoi uh, Rugova a dus la proteste uh, pașnice uh, și am înțeles uh, că um, s-ar putea însă să existe o situație în care să prevaleze violența. Kosovo este o regiune în care uh, trăiesc la oaltă mai multe minorități uh, etnice și este foarte important să le acordăm autonomie. Acesta este un criteriu de pace, o cerință pentru pace. E ceva ce putem învăța de pe urma istoriei Kosovo. Uniunea Europeană trebuie să dea atenție vocii minorităților mai bine decât a făcut-o în trecut. Mulțumesc. domn președinte, mulțumim. Ultimul vorbitor acum, Doamna Sbarbarica, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult Spania nu recunoaște statul Kosovo și nici nu susține aderarea la Uniunea Europeană, dar în 22 iulie 2010 Curtea Internațională de Justiție a considerat că declarația de independență a Kosovo nu a încălcat dreptul internațional. Kosovo era stat înainte ca trupele sârbe să-l cucerească în 1992. Uh, a fost o zonă în fosta Iugoslavie care a fost ținta genocidului dar ca respect al dreptului internațional, prin solidaritate cu victimele colonialismului sârb și prin uh, pentru a recunoaște pacifismul, ar trebui ca Spania să schimbe această poziție. Eu consider că numai așa putem arăta că în Spania există națiuni uh, al căror uh, locuitori doresc să aibă alt statut. Spania trebuie să înțeleagă că în secolul XXI voința cetățenilor exprimată liber și democratică este fundamentul suveranității. Așa încât, domnule comisar, care este părerea dumneavoastră față de aceste lucruri, ca după toate eforturile pe, pe care le faceți pentru integrarea Kosovo nu se poate face? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum aș dori să-i dau cuvântul domnului comisar Füle. Uh, domnule președinte, stimați eurodeputați, domnule ministru, sunt recunoscător pentru această ocazie de a schimba opinii cu dumneavoastră în legătură cu angajamentul uh, Kosovo. Uh, sunt recunoscător pentru sprijinul pe care îl arătați inițiativelor Comisiei de a aduce Kosovo mai aproape de Europa și că susțineți munca noastră care vizează studiul de fezabilitate pentru Kosovo. În viitoarele luni, uh, Comisia va um, pregăti un studiu care să analizeze pregătirea um, Kosovo de a uh, semna un acord de uh, stabilizare și asociere cu Uniunea Europeană. Un astfel de acord ar confirma faptul că Kosovo se alătură Balcanilor Occidentali în intenția lor ca într-o bună zi să fie parte din zona noastră de stabilitate, securitate și prosperitate. Vizita mea în Kosovo în această săptămână marchează începutul unei noi etape, o etapă de muncă serioasă și de reforme semnificative. Ajungem de la cuvinte la procese bazate pe substanță și pe conținut. Acesta este modul în care putem să facem față multor provocări, uh, multor provocări care se confruntă cetățenii Kosovo și putem ajuta Kosovo în aceste demers. Uh, acordul uh, recent uh, cu Serbia în ceea ce privește cooperarea regională ar trebui să ajute Uniunea Europeană să se implice mai adânc în acest demers. Vă solicit sprijinul continuu pentru a transmite acest mesaj mai departe și pentru a consolida un angajament cu Parlamentul Kosovar. Obiectivul nostru este comun și anume să aducem Kosovo și întreaga regiune mai aproape de Uniunea Europeană. Așa putem să uh, aducem prosperitate, stabilitate și siguranță în uh, Balcanii Occidentali. Mulțumesc! Domn președinte, mulțumim, domnule comisar. În numele uh, Consiliului, domnul ministru Nicolae Ivamen are cuvântul. Er- domnule președinte, stimați eurodeputați, domnule comisar, Aș dori să mulțumesc tuturor pentru discuția de astăzi de la Parlament privind perspectivele de aderare la Uniunea Europeană a Kosovo. Vreau să-i mulțumesc doamnei Ulrike Lunacek pentru abordarea acestui subiect și a procesului integrării pentru Kosovo. Uniunea Europeană s-a angajat cu perspectiva europeană față de Kosovo. Vom continua să susținem Kosovo prin EULEX, a cărui uh, principală responsabilitate și supremă responsabilitate este totuși în mâna kosovarilor. Trebuie să recunoaștem că sunt condiții specifice în această zonă. Investițiile în infrastructură sunt absolut necesare pentru a ajuta regiunea să facă pași înainte, însă este un drum lung, greu, care va fi realizat numai prin merite proprii. Acordarea statutului de candidat Serbie a arătat că progresele către Uniunea Europeană pentru statele care fac ce trebuie este constituie realmente o perspectivă și poate fi o sursă de inspirare pentru alte state din Balcanii Occidentali, inclusiv Kosovo. Discuția de astăzi a arătat zone în care e nevoie de reforme și voi menționa câteva probleme cheie. Și pe mine mă îngrijorează progrese limitate făcute în Kosovo în ceea ce privește criteriile de bază și în ceea ce privește lupta împotriva corupției. Corupția este o problemă foarte gravă în Kosovo și cred că urmărirea în justiție a acestor cazuri uh, ar duce uh, la aducerea unor situații în instanță, iar autoritățile din Kosovo trebuie să facă eforturi în acest sens. E nevoie și de combaterea crimei organizate, e nevoie de adoptarea un, legislațiilor corespunzătoare uh, și e nevoie și de punerea în aplicare a acestor legi trebuie să coopereze cu țările vecine unde nu se respect, pentru că de fapt crima organizată nu respectă nicio frontieră. E nevoie de reforma sistemului juridic în Kosovo și este un proces pe care Uniunea Europeană îl susține activ. În ceea ce privește economia, e nevoie de reforme structurale pentru a promova tranziția Kosovo către o economie de piață funcțională. Deci mai au încă un drum lung de parcurs. Cum spuneam, provocările sunt foarte mari, dar Uniunea Europeană s-a angajat să susțină această țară pe calea ei uh, pentru continuarea reformelor și pe drumul ei către Uniunea Europeană. Liderii kosovari trebuie să fie conștienți de acest lucru iar uh, cu ajutorul dialogului cu Belgradul, Priștina a arătat că o abordare pragmatică poate duce la progrese chiar și în chestiunile dificile. Procesul acesta trebuie să continue și sper că guvernul de la Priștina va continua să aibă o atitudine pragmatică și va continua să facă eforturi pentru a promova un program pe termen lung pentru viitorul țării. Președinția daneză dorește să continue cooperarea cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană pe acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Am primit o propunere de rezoluție în încheierea acestei discuții. Discuția este închisă și se va vota mâine la ora 11.30.